La seduta e aperta. Sesiunea este deschisă. Signori deputati, ieri... Doamnelor și domnilor deputați, ieri Parlamentul Britanic s-a exprimat cu o majoritate mare împotriva acordului care a fost negociat în ultimii doi ani cu Uniunea Europeană. Luăm act de acest vot deși, bineînțeles, îl regretăm, însă trebuie să-l respectăm, deoarece este expresia voinței majorității forțelor politice din Camera Comunelor. Acest vot trebuie însă interpretat așa cum trebuie. Aceste fote au, forțe au votat împotriva acordului, însă din motive diferite. Unii erau îngrijorați de backstop-ul din Irlanda, alții uh, erau uh, îngrijorați de o relație strânsă pe viitor între UE și Marea Britanie, Uniunea Vamală. Încă e prea devreme să evaluăm toate uh, scenariile. Nu știm, nu cred că va fi un no deal, nu există o majoritate nici pentru așa ceva în Parlamentul Britanic există două majorități negative, una împotriva acordului și alta împotriva eventualității unei ieșiri a Marii Britanii din UE fără acord, însă nu există <laughs> nicio majoritate pozitivă. Prin urmare, așteptăm să înceapă eforturile pentru a construi cât mai repede o majoritate pentru o soluție consensuată, deci așteptăm să vedem ce anume intenționează să facă guvernul britanic. În ceea ce ne privește pe noi, suntem gata să fim ambițioși în ceea ce privește viitoarele relații cu Marea Britanie, chiar dacă guvernul britanic va hotărâ să modifice liniile roșii pe care și le-a impus. Parlamentul European are plină încredere în negociatorul Uniunii Europene, domnul Michel Barnier, care a condus în mod moderat, înțelept și chipzuit aceste negocieri cu Marea Britanie. Dacă nu va fi posibil să fim mai obițioși, vom avea o ieșire a Marii Britanii fără acord, însă efectele vor fi negative pentru toată lumea și din toate privințele. Vrem, bineînțeles, să continuăm pregătirile pentru a face față și unei ipoteze de ieșire a Marii Britanii fără un acord. Ne gândim așa cum cred eu că se cuvine și asta e poziția Parlamentului European, deci ne gândim în primul rând la cetățenii Uniunii Europene care trăiesc uh, pe teritoriul Marii Britanii și la cetățenii britanici care trăiesc pe continent. Cetățeni care suferă de pe urma incertitudinii, cetățeni care vor fi primele victimele a unei ieșiri dezordonate a Marii Britanii din UE. Trebuie să continuăm să urmărim cu atenție chestiunea irlandeză, nu trebuie să lăsăm de una singură Republica Irlandeză, trebuie să facem în așa fel încât uh, frontiera dintre Irlanda de Nord și Republica Irlandeză să fie o frontieră flexibilă, însă în același timp trebuie să fie garantate interesele ce țin de sănătate, agricultură și uh, agroindustrie. De deci, sănătatea, agricultura europeană. În același timp, trebuie să ne dăm seama că am reușit să construim un consens între instituțiile europene și între statele membre de-a lungul acestor negocieri dificile. Există o unitate deci, care demonstrează că la greu Uniunea Europeană există și e capabilă să aibă o poziție politică uh, care să dea dovadă de coeziune. Iniziamo ora il dibattito. Începem acum dezbaterea noastră, declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Îi dau cuvântul doamnei Melania Ciuc, Ciot din partea Consiliului. President, honorable... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, the European Council în luna noiembrie, Consiliul European a susținut uh, acordul de retragere a Regatului Unit uh, din UE. Consiliul European a adoptat de asemenea și declarația politică care stabilea cadrul necesar pentru viitoarea relație între UE și Regatul Unit și a reiterat voința Uniune de a avea o relație și un parteneriat cât mai apropiat cu Regatul Unit pe viitor. Acest rezultat nu ar fi fost posibil dacă nu am fi dat dovadă de unitate și responsabilitate în rândul celor 27 de state membre și de asemenea între instituțiile europene. În ziua de astăzi, după ce tocmai am aflat rezultatul votului de la Westminster, nu putem decât să regretăm acest rezultat. Aceasta face ca uh, retragerea dezordonată a Regatului Unit să devină o alternativă din ce în ce mai posibilă. Un scenariu care are consecințe grave pentru noi toți, dar în special pentru Regatul Unit. Abordarea acestor consecințe va fi necesară și va fi necesară unitatea și responsabilitatea comună partajată între statele membre și instituțiile europene. Ținând cont de numeroasele declarații și mesaje contradictorii care au apărut în Regatul Unit înainte și în timpul dezbaterii, care a fost urmată de vot, e greu să se găsească o explicație unică pentru acest rezultat rezultat care, bineînțeles, nu este sfârșitul, finalul jocului. E clar că renegocierea acordului nu este pe masa negocierilor, dar trebuie să fim pregătiți să, să susținem guvernul britanic pentru ca acesta să clarifice ce înseamnă acest rezultat pentru procesul de ratificare în Regatul Unit și care ar fi următorii pași. Între timp, așa cum a cerut în mod reiterat Consiliul European, prin invitația adresată Comisiei, Parlamentului European și Consiliului pentru a face pașii necesari, vom continua procesul de ratificare în cadrul UE. Din acest punct de vedere, pot să vă spun cu plăcere că săptămâna trecută Consiliul a adoptat decizia pentru semnarea acordului și a adoptat această decizie asupra finalizării sale și de asemenea a cerut consimțământul informat al Parlamentului. Responsabilitatea pentru ratificarea Regatului Unit rămâne de partea guvernului britanic. Voința noastră de a merge mai departe ar trebui să susțină guvernul britanic în eforturile sale de a finaliza procesul de ratificare. Rezultatul final, atât din punctul de vedere al calendarului cât și al conținutului, nu este însă deloc sigur. De aceea trebuie să continuăm pregătirile noastre pentru toate rezultatele posibile, inclusiv scenariul unui nou acord. Bineînțeles, nu ne dorim o astfel de situație, dar vom fi pregătiți pentru ea dacă cumva se întâmplă. Pregătirea și soluția de urgență pentru Brexit trebuie să fie și mai importante în ziua de astăzi la nivel național și european și aceasta ținând cont de munca care s-a făcut deja până acum. Aceasta înseamnă, bineînțeles, muncă legislativă suplimentară în acest moment al mandatului, dar suntem încrezători că Parlamentul European va fi la înălțimea așteptărilor în interesul tuturor celor implicați. Președinția, cu ajutorul dumneavoastră, este hotărâtă pentru orice situație să faciliteze adoptarea măsurilor de urgență necesare la timp. Vă mulțumesc pentru atenție. La parola ora al vicepreședinte della Commissione europea. Acum cuvântul vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans. Mulțumesc, domnule președinte. Votul de aseară în Camera Comunelor a fost cât se poate de clară. Acordul de retragere a fost respins și acum va trebui să găsim o cale de a merge mai departe. Comisia regretă respingerea acordului de retragere, după cum a spus și reprezentanta Consiliului, deoarece credem că a fost rezultatul cel mai bun ce putea fi obținut într-o situație în care uh, două părți negociau uh, fiecare în interesul său. Comisia uh, a negociat, Michel Barnier a făcut o treabă excelentă negociind în numele a 27 de state membre. Uh, negocierea a fost cu uh, guvernul britanic și credem că acest acord de retragere la care se ajunsese uh, făcea cel mai puțin rău posibil și să nu ne facem iluzia. Retragerea Regatului Unit aduce daune, face rău atât Regatului Unit cât și Uniunea Europeană, Uniunii Europene și Obligația noastră ca politicieni este să minimizăm acest uh, rău și credem că acordul respecta acest criteriu. Nu ține de noi să speculăm acum ce fel de Brexit vom avea. Va trebui să așteptăm să vedem ce se va întâmpla în Regatul Unit în Camera Comunelor, ce se va întâmpla cu poziția guvernului britanic și a Parlamentului britanic, iar apoi vom vedea ce vom face. Însă, trebuie să ne asigurăm și că suntem pregătiți pentru orice fel de rezultat, inclusiv o retragere uh, dezorganizată, fără acord din Uniunea Europeană, care ar avea enorme consecințe atât pentru Regatul Unit cât și pentru Comisia Europeană, cât și pentru Uniunea Europeană. Însă Comisia uh, se va asigura că uh, putem reacționa la orice fel de rezultat. După cum spunea și reprezentanta Consiliului, vom continua procesul de ratificare a acordului de retragere, pentru că nu așa, a fost un acord. Este și uh, rămâne, din punctul nostru de vedere, cel mai bun rezultat posibil pentru a asigura o retragere ordonată. C.S. Lewis spunea că nu putem să mergem înapoi să schimbăm începutul, dar putem începe de unde suntem și să schimbăm sfârșitul. Ora la parola al capo. Are cuvântul acum negociatorul șef din partea instituțiilor europene, a întregii Uniunii Europene, domnul Michel Barnier. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Uh, uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, doamnă secretar de stat, aseară am luat act de votul uh, din Camera Comunelor, așa cum spunea domnul Timmermans, Votul a fost clar, foarte clar, a fost o majoritate foarte clar împotriva acordului de retragere acordat de Consiliul European împreună cu Guvernul Britanic în luna noiembrie, acord pe care și dumneavoastră Parlamentul European l-ați salutat. Acum e pe de vreme să evaluăm toate consecințele acestui vot. Întotdeauna am respectat și respectăm în continuare dezbaterile parlamentare democratice din Marea Britanie și nu voi face acum presupuneri în legătură cu diferitele scenarii posibile. Ceea ce a demonstrat votul de ieri a fost că nu se întrunesc condițiile politice pentru ratificarea acestui acord la Londra. Regretăm profund acest vot, așa cum a declarat și președintele Juncker, și, domnilor și domnilor, regretăm, bineînțeles, <laughs> și din cauza că am muncit din răsputeri cu toții, împotrivă, împreună cu dumneavoastră, cu grupul de lucru Brexit, am colaborat din răsputeri și cu guvernul britanic, bazându-ne pe liniile roșii impuse de acest guvern și bazându-ne de asemenea pe exigențele Uniunii Europene. Regretăm uh, profund acest vot, deoarece acest acord de retragere a fost clădit împreună cu guvernul britanic, pe o bază obiectivă. Am ținut cont de exigențele comune pentru a nu avea o frontieră în Irlanda, am respectat dorința britanicilor de a menține integritatea teritoriului său vamal și împreună cu guvernul britanic am elaborat cadrul viitoarelor relații pe care Uniunea Europeană și le dorește cu Marea Britanie, relații pe care le dorim cât mai apropiate și ambițioase. Dar, bineînțeles, în funcție de eh, cât ne permit liniile roșii britanice. Doamnelor și domnilor deputați, ascultând declarațiile publice făcute de deputații din Camera Comunilor care au votat împotriva acordului negociat cu noi, deci am ascultat din declarațiile lor, așa cum a reamintit și domnul Taine, am constatat că au votat împotrivă din motive foarte diferite, uneori din motive contradictorii sau chiar opuse. Din punct de vedere obiectiv, acest vot nu este o manifestare clară a unei majorități pozitive care să definească un proiect alternativ la acordul negociat, la acordul propus acum. În acest context, așa cum a spus domnul Timmermans, le revine acum uh, sarcina autorităților britanice să facă o evaluare azi sau mâine a acestui vot și, bineînțeles, guvernul britanic acum trebuie să ne indice cum anume vrea să procedeze pentru a avea o retragere ordonată din UE pe 29 martie, așa cum a reamintit aseară și domnul Donald Tusk, președintele Consiliului European. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, Spre deosebire de ce s-a spus uneori în ultimele săptămâni și zile, acordul pe care noi l-am um, construit cu guvernul britanic, un acord care are, are aproape șase de pagini, e un acord bun. E rezultatul, bineînțeles, al unui compromis, însă este cel mai bun compromis posibil. Și vă spun că am făcut acest acord uh, dând dovadă de o atitudine obiectivă. Deci am încercat să aducem certiune juridică pentru a depărta nesiguranța juridică creată de o astfel de separare. Certitudine pentru cetățeni, cetățenii britanici, cei uh, europeni din cele 27 de alte state membre, ale căror drepturi trebuie să fie garantate uh, în mod uh, durabil. Aceste drepturi ale cetățenilor au fost întotdeauna prioritatea noastră, a dumneavoastră, a Parlamentului European și protecția acestor drepturi va rămâne în continuare prioritatea noastră, indiferent ce se va întâmpla. Indiferent de ce se va întâmpla. Securitate pentru cei care au proiecte publice, private, toți cei care beneficiază de pe urma fondurilor uh, europene, britanici sau cei din 27 de state membre. Deci aceste proiecte trebuie să fie ocrotite de acest acord. Securitate și stabilitate pentru Irlanda, Republica Irlandeză și Irlanda de Nord. Dacă ar exista din nou, vrem de deci, ce să evite o frontieră controlată prin acest mecanism care ar păstra integritatea Marii Britanii și a pieței unice, respectând acordul din Vinerea Mare, acordul de la Belfast. De aceea, doamnelor și domnilor, backstop-ul acordat cu Marea Britanie trebuie să rămână un backstop, o soluție de rezervă credibilă. Backstop must be a backstop, spune domnul Barnier în engleză. Securitate pentru companii și pentru administrație care ar dispune de o perioadă de tranziție și vă reamintesc aici că singurul temei juridic este acest acord de retragere, perioadă de tranziție în care vor avea mm, timpul necesar pentru a se pregăti și adapta. Acest compromis, bineînțeles, cu această tranziție ne oferă timpul necesar pentru a negocia viitoarea noastră relație pe baza unei declarații politice acordate și ea de către UE și guvernul britanic. Și vă reamintesc că în această declarație politică se lasă deschise mai multe opțiuni, respectându-se, bineînțeles, principiile noastre fundamentale. Reamintesc, de asemenea, că indiferent ce se va întâmpla, ratificarea acestui acord de retragere e necesară, e un prealabil pentru a crea încrederea reciprocă dintre între noi în perspectiva unei a doua negocieri care ar trebui să se deschidă cât mai repede negociere cu privire la viitoarea noastră relație. Și acum că veni vorba despre această relație viitoare, de fapt, asta e lucru cel mai important pentru viitorul continentului nostru. Vă reamintesc că Parlamentul dumneavoastră, Consiliul European, în unanimitate, au susținut întotdeauna că dacă Marea Britanie dorește să-și modifice propriile linii roșii pe viitor și dacă optează pentru un nivel mai ridicat de ambiție, dacă vrea să meargă dincolo de un simplu acord de liber schimb, ceea ce nu e neglijabil, atunci Uniunea Europeană va fi, bineînțeles, gata imediat să uh, reacționeze favorabil la o astfel de evoluție. În ceea ce privește această relație viitoare, domnule președinte, domnul și domnul deputați, nu mă gândesc doar la relația economic, economică, la schimburile comerciale care sunt atât de importante pentru creștere și ocupare între noi. Mă gândesc la, toate, la toată cooperarea sectorială atât de importantă pentru comisie, la cooperarea între universități sau în domeniul cercetării, la pescuit, un sector foarte important, sectorul aviatic, transporturile și alte sectoare. Mă gândesc de asemenea la cooperarea polițienească și judecătorească de care vom avea nevoie și după Brexit. Și mă gândesc, bineînțeles, la stabilitatea continentului nostru, la securitatea Regatului Unit. Regatul Unit e o țară care e membra Consiliului de Securitate ONU, e o țară prietenă și aliată și va rămâne totdeauna partenerul nostru pentru tot ceea ce ține de politica externă, de dezvoltarea pentru cooperare sau cooperarea în domeniul apărării. Doamnelor și domnilor, am lucrat împreună preț de 18 luni. Această muncă colectivă a fost validată la fiecare moment cheie de către Guvernul Britanic, de către Consiliul European și de către dumneavoastră aici, în Parlamentul European. Atâta vreme că nu se va găsi o soluție la actualul um, blocaj, la actualul impas în care se află britanicii, atâta timp când nu va fi identificată o soluție, în mod clar, cu un sprijin parlamentar clar, noi nu vom putea face progrese. De aceea, următoarele etape sunt cele pe care le-ați spus și dumneavoastră. Guvernul britanic trebuie să ne spună ce intenționează să facă. Doamnelor și domnilor, un Brexit ordonat rămâne prioritatea noastră absolută în următoarele săptămâni. În... Însă, în momentul de față, niciun scenariu nu poate fi exclus și asta e valabil. Și în ceea ce privește scenariul pe care am vrut să le evităm cu orice preț de la bun început, și anume să nu avem un acord, suntem pe 16 ianuarie, mai sunt 10 uh, săptămâni până la sfârșitul lunii martie, momentul ales de altfel de guvernul britanic pentru a, uh, a se transforma într-o țară terță. Acum, la 10 săptămâni, acest risc de a nu avea un acord e mai ridicat decât niciodată. Noi suntem hotărâți să evităm o astfel uh, un astfel de scenariu, însă în același timp trebuie să dăm dovadă de luciditate și de aceea ne vom intensifica eforturile pentru a fi pregătiți și pentru astfel de eventualitate. Serviciile Comisiei, uh, Secretariatul General al Comisiei deja de câteva luni, împreună cu statele membre și împreună cu dumneavoastră, au început lucrările. Lucrări care se vor accelera, avem, ținem legătura cu toți actorii care acum în termen foarte scurt, s-ar putea să fie obligat să adopte măsuri de urgență pentru a face față consecințelor eventuale ale unui astfel de scenariu. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru încredere încă o dată. Așa cum a reamintit și domnul Franz Timmermans, a, suntem convinși că acest compromis la care am ajuns după 18 luni cu guvernul britanic rămâne și astăzi cel mai bun compromis posibil este rodul unei munci constructive între cele două părți de-a lungul acestor negocieri. E și rezultatul unei atitudini constructive, atitudine de care vom da dovadă, voi da dovadă și o până la capăt. Calmul, unitatea, dialogul, transparența asta ne va călăuzi în continuare. Însă acum, guvernul britanic trebuie să ne lămurească cum anume vrea să procedeze pentru a organiza această retragere ordonată pe care a solicitat-o el însuși. Și dincolo de această retragere ordonată, știm că uh, Marea Britanie vrea să clădească cu noi un parteneriat de durată și ambițios. Vă mulțumesc! Monsieur Barnier, moi j'avais anticipé la confiance du... Domnule Barnier, aș fi spus și eu că și Parlamentul European are încredere, însă ați menționat-o și dumneavoastră oricum. Grupul de lucru Brexit din Parlamentul European oricum va colabora strâns cu domnul Barnier pentru a găsi o soluție. Domnul Verhofstadt, liderul acestui grup, bineînțeles că lucrează de răsputeri împreună cu ceilalți membri implicați. Și acum avem intervențiile eurodeputaților. Primul este domnul Manfred Weber din partea PP. Domnule președinte, reprezentanții Consiliului Comisiei, domnule președinte, dragi colegi, câteva comentarii. În primul rând, sunt mândru. Sunt mândru în calitate de european și dacă ținem cont de ce s-a întâmplat uh, după Brexit și după ultimii doi ani și jumătate, pe experiența atât de puternică pe care am avut-o, dacă ținem cont de situația de astăzi, cele 27 de state sunt atât de unite și susțin poziția Parlamentului și știm ce vrem. Oamenii din Europa simt această senzație de unitate, de a fi o adevărată uniune, în special prietenii irlandezi au simțit-o și cred că putem fi mândri de ceea ce am reușit în ultimele luni, grație lui Michel, mulțumesc pentru asta, grație lui Jean-Claude Juncker. Deci mulțumire în primul rând. Un al doilea comentariu. 28 de guverne au confirmat uh, un acord, trei instituții de asemenea și acum un parlament spune nu. Este o majoritate clară și asta înseamnă pentru mine că mingea se află pe terenul prietenilor britanici, nu neapărat de partea guvernului, ci a Parlamentului. Avem o tabără a celor care își doresc Brexit, a celor care doresc să rămân, avem uh, o tabără a CETA Plus sau nu, deci indiferent care e soluția, spuneți-ne în sfârșit ce doriți. Dacă avem o orientare clară, atunci Europa este pregătită să finalizeze aceste negocieri. Al treilea element – trebuie să ne gândim încă o dată la care sunt obiectivele noastre și ne așteaptă o situație politică dificilă pe viitor. Am început cu niște principii foarte clare. De exemplu, pentru mine, piața unică și ideea libertăților de circulație sunt esențiale pe continentul european, pentru ca cetățenii să hotărească unde doresc să trăiască. Este o adevărată reușită a Uniunii. Și eu am susținut și voi susține aceste principii pentru întotdeauna, indiferent care va fi rezultatul votului britanic. Și avem și alte elemente de care trebuie să ținem cont. De exemplu, ideea de a evita o frontieră dură în Irlanda de Nord sau drepturile cetățenilor care trebuie menținute și garantate. Și trebuie să vă spun că dacă prietenii britanici doresc să aibă o altă negociere sau cereri suplimentare, avem și noi dreptul să cerem alte lucruri și atunci deschidem tot acordul. Nu doar chestiunile britanice vor fi pe masa negocierilor dacă se va vorbi despre renegociere. Deci, uh, din punctul meu de vedere, nu există marjă de manevră pentru o renegociere. Și acum un ultim comentariu. La momentul acesta, în calitate de candidat, călătoresc prin întreaga Europa și nu văd pe nimeni în Europa care consideră că abordarea britanică ar fi una inteligentă. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Cetățenii europeni îmi spun mai degrabă că văd că este un adevărat uh, haos uh, și o instabilitate economică care ne așteaptă de acolo. Și mesajul pentru următoarele alegeri sunt nu dați crez naționaliștilor, egoiștilor, e mult mai bine să reformăm Uniunea Europeană decât să părăsim sau să o distrugem. Urmează acum domnul Roberto Gualtieri, care va vorbi în numele grupului eh, Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Aveți cuvântul, domnule Gualtieri. Mulțumesc, domnule președinte. După două luni de amânări, acum cunoaștem poziția Parlamentului Britanic. O majoritate covârșitoare a votat împotriva acordului de retragere și împotriva declarației politice. Este o înfrângere istorică pentru guvernul conservator și pentru doamna prim-ministru Theresa May. Acum știm ce nu își dorește Parlamentul Britanic, însă la 70 de zile înainte de ieșire nu știm ce își doresc. Parlamentul a arătat, a explicat clar săptămâna trecută că respinge un scenariu fără acord. Și este binevenit acest lucru, pentru că lipsa unui acord ar fi rezultatul cel mai prost posibil pentru toată lumea, dar mai ales pentru Regatul Unit. Am spus clar astăzi că nu vom dilua acordul de retragere și nu vom pune sub semnul întrebării credibilitatea backstop-ului evitarea unei frontiere uh, controlate în uh, Irlanda și uh, piața unică nu sunt negociabile. Protecția drepturilor cetățenilor UE și din Regatul Unit a fost o prioritate pentru noi de-a lungul negocierilor și nu vom accepta nicio soluție care să le afecteze drepturile. Autonomia noului cadru juridic, protecția standardelor noastre de mediu, sociale, de taxare, onorarea uh, angajamentelor financiare, nimic din toate acestea nu poate fi pus sub semnul întrebării. Și nu vom uh, permite uh, să dăm curs uh, sau să se dea curs tentației negocierilor bilaterale. Unitatea între instituții și acest Parlament este și va rămâne cea mai mare forță a noastră. Suntem uniți și te sprijinim, Michel, în calitate de negociator. Ce urmează? Avem nevoie de o majoritate pozitivă din partea britanicilor și avem nevoie de o direcție clară și capacitatea de a obține rezultate. Votul de ieri a arătat foarte clar că în momentul de față nu avem așa ceva. Majoritatea care sprijină acest uh, guvern s-ar putea să rămână unită diseară pentru a rămâne la putere, dar au arătat că nu pot fi de acord cu propriul lor lider uh, privind cele mai importante chestiuni ce afectează țara este nevoie fie de o majoritate clară pentru un anumit tip de Brexit sau uh, trebuie să uh, adresați din nou, să vă adresați din nou uh, poporului dacă Regatul Unit vrea să-și schimbe liniile roșii, uh, foarte bine. Uh, accesul la piața unică, diferite scenarii au fost întotdeauna posibile, dar linia guvernului britanic le-a făcut imposibile. O relație viitoare mai ambițioasă ar fi pozitivă pentru ambele părți. Și noi suntem dispuși să interacționăm și să negociem într-un mod constructiv respectându-ne orientările și propriile linii roșii. Întotdeauna am spus foarte clar că respectăm rezultatul referendum, referendumului, însă considerăm Brexitul ca fiind o eroare istorică ce uh, îi va face pe britanici să o ducă mai prost decât înainte. Articolul 50 poate fi revocat. Dacă guvernul britanic nu poate defini o cale de a merge mai departe, poate că a venit momentul ca oamenii, cetățenii să aibă un cuvânt de spus cu noi alegeri sau cu un nou referendum. Grupul nostru are o poziție clară dacă este necesară o extindere a articolului 50 pentru a, oferi, a acorda timp suficient pentru una dintre aceste opțiuni, noi nu uh, ne-am opune. Însă, orice uh, prelungire a termenului trebuie să fie pentru un motiv clar, nu pentru a pierde mai mult timp. Brexitul este într-un blocaj. Mingea este în terenul Regatului Unit, care trebuie să dea dovadă de leadership, de responsabilitate și de o viziune clară pentru deschiderea unor noi perspective și pentru a ieși din acest uh, blocaj. Noi vom continua să avem o atitudine uh, constructivă, să fim parteneri fiabili, lucrând în interesul cetățenilor europeni. În numele grupului conservatorilor și reformiștilor europene are cuvântul domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Barnier, domnule Timmermans și doamnă ministru. În primul rând, îi mulțumesc domnului Barnier și mulțumesc domnului Timmermans pentru discursurile moderate din această dimineață corecte. Permiteți-mi să vorbesc despre o persoană care a urmărit această dezbatere în legătură cu apartenența Marii Britanii la UE din ambele maluri ale canalului Mânecii. Mă gândesc la faptul că am sugerat soluții de-a lungul timpului pentru ambele tabere și ca lider al grupului ECR nu vă voi spune doar, nu v-am spus doar la ce ne împotrivim, ci am oferit și soluții. Și de când am devenit eurodeputat, un lucru m-a uimit în legătură cu relația între Marea Britanie și UE, și anume diferența de percepție pe ambele maluri ale canalului Mânecii. Mulți cred, cred în continuare în modelul anilor 50 de integrare politică, însă în ultimii 40 de ani, Marea Britanie, clasa politică, a văzut, uh, Marea Britanie s-a văzut mai ales o zonă comercială. Faptul că politica ține de percepție e valabil și când ne uităm la acest acord de retragere. Pe această parte a canalului, UE a știut foarte clar. Au spus că nu vor să pedepsească Marea Britanie pentru că părăsește UE. Au spus că nu ai cum să fii în afara Uniunii Europene și să-ți fie la fel de bine ca înăuntru. Deci UE a avut o, o atitudine dură la negocieri. Așa, asta e o strategie a negociatorilor, s-au făcut-o pentru ca orice, ca acest acord să fie practic un acord care să descurajeze pe alții să încearcă să facă același lucru. Acum, UE spune că obiectivele au fost atinse. S-au spus de, s-a spus de asemenea că s-au făcut compromisuri. Unii însă sunt îngrijorați de faptul că acel backstop le oferă un avantaj prea mare companiilor europene, un acces la piața britanică. Alții spun că ar afecta uh, posibilitatea ani de a face acorduri comerciale cu alte țări și mulți spun că nu e nevoie de un backstop. O spun și aici, însă la Westminster, cei care se opun acestui lucru văd lucrurile complet diferite. Deci, iată din nou percepțiile complet diferite. Pentru ei, acordul de retragere are obliga- obligații juridice, cred ei, obligatorii, care îi vor încătușa într-o uniune vamală pentru întotdeauna. Oficiali au spus presei că această Uniune Vamală va forma baza următoarei relații. Ei văd textul acordului ca o listă de aspirații fără obligații juridice de a avea uh, niște relații comerciale pe viitor. Ei sunt îngrijorați de faptul că, uh, și în tratatul UE uh, există clauza de retrage, faimosul articol 50, acest nou acord ar putea să îi blocheze practic în această uh, uniune vamală, ca Hotel California, de unde, unde poți să faci check-in, dar nu mai poți pleca. De asemenea, ei cred că uh, nu se respectă situația Irlandei de Nord și că nu se ține cont de părerea unioniștilor, dar și a celelalte comunități, așa cum cere acordul din Vinerea Mare. Și îmi spun de asemenea, mă întreabă de ce e nevoie de un backstop de fapt dat fiind că premierul irlandez a spus că nu va exista o frontieră dură controlată chiar dacă nu va fi o înțelegere. Cei care se opun din, la, la Westminster, deci chiar și oameni moderați, au ajuns să creadă că un no deal e mai bun decât acest deal oferit. Acum, laburiștii sunt în opoziție, încearcă pe orice cale să ajungă la putere. Ați văzut, au înaintat și o moțiune de cenzură, însă mai sunt și alți politicieni care cred că publicul a fost suficient de inteligent să-i voteze, însă sunt prea proști să înțeleagă ce anume votau la acel referendum. Acești deputați vor să tulbure întreg procesul și să uh, anuleze rezultatul referendumului. Și iată, am ajuns astăzi într-o fază critică acestui proces. UE a avut multă răbdare, atâta vreme cât mingea a fost în terenul britanic, însă mă tem că nu va trebui să așteptați prea mult. Va fi un vot, o moțiune de, conzură, de cenzură, va fi o discuție în Partidul Conservator pentru a vedea cum putem obține sprijinul Camerei Comunelor. UE acum are două opțiuni. Puteți să nu faceți nimic, să așteptați un no deal, puteți uh, să retrageți backstop-ul sau puteți să convingeți uh, britanicii că nu vreți să-i mențineți uh, întotdeauna în Uniunea Vamală și că backstop-ul respectiv va fi doar temporar. Eu înțeleg că vi se pare mult, dar fiindcă dumneavoastră credeți că îi oferiți o înțelegere bună Marii Britanii. Însă, în 2015, când negocia David Cameron, practic uh, am fost la un pas de obținerea unui rezultat. Deci dacă nu se fac eforturi pentru a ajunge la o înțelegere, pentru a ajuta pe doamna May să ajungă la un consens în Westminster, uh, n-ar trebui să uităm că e vorba de cetățeni în primul rând. Deciziile noastre în următoarele zile și săptămâni vor afecta locurile de muncă, companiile, creșterea economiei noastre. Scrisoarea de luni a domnilor Juncker și Tusk uh, a dat uh, de înțeles că s-ar putea să existe mai multă flexibilitate și dacă această flexibilitate poate să se traducă în mai multe propuneri, s-ar putea să ne ajutați și doar atunci vom înceta să ne mai uităm către trecut, să începem să negociem în prezent pentru a clădi o relație mai cinstită pe viitor. Per il gruppo dell'Alleanza Cum în numele grupului ALDE are cuvântul domnul Verhofstadt. So, dear colleague. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, haideți să fim sinceri. Am sperat un alt rezultat, dar știam cu câteva săptămâni dinainte că de fapt acesta urma să fie rezultatul votului. Și uh, faptul că cei uh, din Regatul Unit uh, ne-au dat deja indicații în acest sens Știam la ce să ne așteptăm. Trebuie să vă spun totuși că nu sunt surprinsă, pentru că încă după referendumul din Regatul Unit, în Downing Street, la Westminster, la Whitehall, peste tot, întotdeauna au fost majorități împotriva ceva, împotriva aderării la UE, împotriva pieții unice, a Uniunii Vamale, a libertății de circulație a persoanelor sau a backstop-ului irlandez și lista este foarte lungă. Eu cred că în dezbaterea din această dimineață, domnule Kamal, întrebarea care se pune este cum să ieșim din acest impas și am sperat ca dumneavoastră să ne dați o indicație în discursul dumneavoastră. Ați descris situația din Regatul Unit, o înțelegem, dar cum puteți ieși din acest blocaj? Cum puteți evita uh, acest uh, uh, scenariu atât de devastator, de catastrofic uh, al unei lipse de acord. Și cred că sunteți de acord cu mine că avem nevoie foarte rapid de o majoritate pentru ceva la Camera Comunelor și în politica britanică în general, o majoritate care să susțină ceva și care să fie în interesul britanicilor și a UE. Și cred că acest lucru se poate obține dacă în sfârșit partidele politice din Regatul Unit și toate partidele, nu doar conservatorii, deci toate aceste partide politice încep să pună uh, interesul țării înaintea propriilor lor interese înguste și de partid. Acesta este elementul esențial. Și haideți să o spun și altfel. Domnul Jeremy Corbyn Uh, dorește să devină prim-ministru, e un lucru legitim. Doamna May, de asemenea, dorește să rămână prim-ministru, de asemenea legitim și de înțeles că d ul dorește să uh, utilizeze uh, situația pentru a avea o Scoție independență sau alții doresc să păstreze unitatea țării, toate acestea sunt dorințe și așteptări legitime pe care fiecare parte le are. Toate sunt legitime, însă și mai important este ca rezultatul uh, ieșirea din impas și ieșirea din acest sistem binar în care s-au încorsetat acum, din acest antagonism. Deci, iată, aceasta, ă, acest Brexit a adus diviziuni în rândul conservatorilor și, practic, toată discuția a început de aici. Însă lucrurile astea s-au schimbat. Nu mai este vorba de o luptă în rândul conservatorilor. Este o problemă de-a dreptul existențială a Regatului Unit, a viitorului britanic și trebuie rezolvată. Deci nu mai este o luptă internă de partid. Și știu că nu eu, uh, un modest belgian, trebuie să dau lecții britanicilor în legătură cu ce trebuie să facă. Nu e rolul meu, dar cred Cred totuși că a sosit momentul să spunem prietenilor britanici că pentru sau de dragul Marii Britanii ar trebui să se coopereze între partide așa cum facem și noi aici și am făcut-o încă din prima zi. Deci pentru a defini care va fi următoarea relație între cele două părți, între UE și Regatul Unit și pentru a redefini din nou liniile roșii, acele linii roșii care au fost impuse unilateral încă de la început și pot să vă spun că, practic, linia dură este cea reprezentată de conservatori. Iar noi, din partea UE, vă spun cu sinceritate că suntem pregătiți pentru o relație viitoare mult mai aprofundată decât cea prevăzută în declarația politică, dragă Michel, și pe care ai confirmat-o în urmă cu câteva minute. Și dacă există o majoritate transpartinică în Camera Comunelor pentru a merge în acest sens pentru o relație și mai aprofundată, atunci suntem și noi dispuși să ne luăm angajamentul pentru a atinge un astfel de rezultat. Dar mai sunt două avertizări mici pe care aș dori să le fac aici. În primul rând, uh, ceea ce nu vom permite, indiferent de situație, este ca această uh, controversă în politica britanică să ajungă până aici pentru că înțelegem poate că aveți nevoie de mai mult timp, dar cred că nu e bine să mergeți cu articolul 50 dincolo de momentul alegerilor europene, pentru că asta nu va face decât să sporească nesiguranța pentru companii și pentru cetățeni. Și o a doua avertizare în ceea ce privește interesul cetățenilor UE și britanici la oaltă. Indiferent că avem acord sau nu, domnule președinte, vom face tot ce stă în puterile noastre pentru a putea menține și garanta drepturile lor, drepturi care sunt prevăzute în acordul de retragere. Și dacă e necesar, alături de Comisia Libe, ne vom lua un angajament alături de Camera Comunelor și alături de Home Office cu comitetul responsabil de acolo pentru a asigura și garanta aceste drepturi. Pentru că eu cred că cetățenii noștri nu pot deveni victimele acestor jocuri politice în, în jurul Brexitului, așa cum se întâmplă astăzi. Mulțumesc! Per il gruppo de Verdi, la... În numele verzilor are cuvântul domnul Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, ieri am fost martorii unei coaliții improbabile a unor membri ai Parlamentului britanic care, din motive opuse uneori, au votat în masă împotriva ceva, acest ceva fiind un acord de retragere. Ținând cont de uh, restricțiile juridice ale acordului de pace din Vinerea Mare, uh, ținând cont de liniile roșii ale guvernului britanic și ținând cont de um, protecția fundamentului Uniunii Europene, acest acord este singurul acord posibil. Noi, în Parlamentul European, sprijinim cu fermitate acest acord negociat, așa cum l-a prezentat Michel. În al doilea rând, mă încurajează uh, faptul uh, să văd un amendament care a fost uh, depus Um, și anume posibilitatea uh, ca Regatul Unit să renunțe practic unilateral la acordul din Vinerea Mare a fost respins. Asta mi-a arătat hotărârea uh, de a menține acordul din Vinerea Mare. Să nu subestimăm posibilitatea uh, să nu subestimăm efectele unei, unei acțiuni unilaterale în Irlanda de Nord. Bun, avem o mare majoritate împotriva acordului de retragere și am înțeles și o majoritate împotriva scenariului fără acord. Dar să nu ne facem iluzii. Un, o ieșire fără acord este ceea ce se întâmplă dacă nu se găsește o majoritate pozitivă pentru o alternativă. O alternativă care ar cere autorităților britanice să își reconsidere, să își regândească unele dintre aspirațiile pentru viitorul relației UE-Regatul Unit. Dacă Parlamentul Britanic este nu este dispus sau nu poate să ajungă la o astfel de majoritate pozitivă, în calitate de democrat, cred că singura alternativă uh, va fi atunci să, uh, îi, să, între, să fie întrebat poporul britanic dacă vrea să Dragi colegi, așa cum înțelez, înțeleg eu tradițiile britanice, uh, ele se bazează pe uh, curtoazie și fair play. Am fost martorul suficientor întreruperi din partea deputaților britanici. M-aș aștepta ca deputații britanici să apere valorile propriei țări Tocmai uh, de aceea am apreciat atât de mult uh, statutul de membru al Regatului Unit în Uniunea Europeană, pentru că, au contribuit cu atât, pentru că ați contribuit cu atât de mult. Deci revin, pentru că am fost întrerupt. Deci cred că poporul britanic trebuie să, uh, de, să aibă un cuvânt de spus dacă dorește să iasă sau să rămână din Uniunea Europeană. La final, s-a vorbit mult despre economie, despre mediul de afaceri. De ambele părți ale canalului mânecii, cred că trebuie să uh, nu uităm uh, cei 2 milioane de cetățeni britanici de partea aceasta a canalului, dar și cei 3,5 milioane de cetățeni UE în uh, Marea Britanie. Ei au fost uh, luați ostateci în această, um, în această luptă. Tot acest, toată această dezbatere și toate aceste acțiuni trebuie până la urmă să se rezume la binele cetățenilor. Mulțumesc! În numele GUE NGL are cuvântul doamna Martina Anderson. We support the backstop as the... Sprijinăm backstop-ul deoarece e calea cea mai puțin dăunabilă, ă, dăunătoare, însă nu putem negocia asta. Zi de zi guvernul britanic ă, arată dispreț față de irlandezi și nu respectă acordul din Vinerea Mare. O parte din establishmentul uh, britanic, sprijinită de DUP, s-a opus întotdeauna acordului din Vinerea Mare. Unii văd Brexitul drept o cale de a scăpa de acest acord. Nici o rezoluție, nici, un re, nici o soluție pozitivă pentru Irlanda nu va veni din partea Parlamentului Britanic. Nu s-a întâmplat niciodată asta și nu se va întâmpla spre deosebire de circul uh, constant și uh, enervant de la Westminster, UE întotdeauna a sprijinit acordul din Vinerea Mare, un acord vital din acordul acesta uh, apără Irlanda de acest haos și domnule Verhofstadt e ceva legitim și democratic. În acord se spune că după ce secretarul de stat britanic consideră că uh, au existat modificări uh, demonstrabile, poate să convoace un referendum în legătură cu unitatea britanică. Teresa May știe asta. A spus-o și în public. Așa a făcut și Karen Bradley. Guvernul britanic trebuie să țină cont de declarațiile făcute de Uniunea Europeană din aprilie 2017. S-a spus că dacă va exista un vot democratic de reușită în legătură cu unitatea irlandezilor, Irlanda de Nord va rămâne în Uniunea Europeană, așa numita clauză germană. Între timp, Irlanda are nevoie de un plan de urgență pentru a sprijini acordul din Vinerea Mare cu toate părțile lui, sprijinind de asemenea organizarea unui referendum în legătură cu unitatea dintre irlandezi. Asta trebuie să fie parte din acord. Deci, de aia se ajunge practic la situația asta dramatică. Avem dreptul și noi irlandezii să ne hotărâm viitorul fără o interferență din exterior. Ai o prevedere din acordul din Vinerea Mare. Să avem deși deci, noi un cuvânt de spus în legătură cu Uniunea din care vrem să facem parte. Cuvintele lui James Conley. El a spus că guvernul britanic nu are niciun drept în Irlanda. Niciodată nu a avut vreun drept în Irlanda și niciodată nu poate să aibă vreun drept în Irlanda. Pentru grupul Europa, de la libertate, de la democrația directă, la parola all'onorevole Farage. Domnul, domnul Farage, în numele grupului FDD. Your Excellency, Mr. Barnier. Domnilor și domnilor, domnule Barnier, domnule Timmermans, prim-ministrul uh, în urmă cu câteva zile uh, utiliza uh, acești uh, termeni, ceea ce este coerent cu o întreagă negociere. Mi-am dat seama uh, în decembrie 2017 ce se întâmpla, când termenul a fost uh, stabilit de Barnier, un tehnocrat neales de nimeni și asta la 4 dimineața. Și doamna mea a acceptat practic cu acest termen și backstop-ul pentru Irlanda. Și acesta a fost clar că era o lipsă de leadership, dar și mai important este că doamna May nu a învățat uh, lecția istoriei, că dacă dai un deget, uh, ți se va lua toată mâna. Practic, uh, aceasta era lecția pe care trebuia să o învățăm și, practic, acest acord de retragere nu este decât uh, un acord prin care cedăm totul. Doamna May aștepta să aibă niște concesii de la dumneavoastră, dar din ce ați spus astăzi e clar că nu aveți de gând să faceți niciun fel de concesie. Doamna May este în continuare prim-ministrul nostru ceea ce este remarcabil, pentru că dacă ai un pic de simț al onoarei, ar fi trebuit deja să renunțe. Domnule Barnier, unii aici spun că ați irosit doi ani din viața dumneavoastră, însă nu sunt deloc de acord, pentru că dumneavoastră ați reușit să ajungeți exact unde doreați. Și asta în ciuda faptului că 500 de uh, deputați au votat pentru articolul 50, ceea ce însemna că avem 2 ani pentru negocierea acordului de retragere sau pur și simplu ne retragem fără acord. Aceasta a fost uh, uh, legea dată de Parlament, legea de retragere, care spunea că în mod necondiționat trebuie să ne retragem pe 29 martie. Domnule președinte, spuneți că nu există susținere pentru o retragere fără acord, dar la fel ați spus că nu există susținere pentru Brexit. Și uh, veți fi surprinși cât de rapid se schimbă opinia publică. Domnule Timerman, spuneați că vom avea de suferit, însă dacă rămânem uh, cu acest acord așa cum este, va fi și mai rău. Și Uh, trebuie să vă spun că libertatea are un preț mare. Eu sunt primul să recunosc, uh, însă că cred, acest lucru nu cred că se va întâmpla, pentru că lucrând cu dumneavoastră, îl avem și pe domnul Blair și pe alți lideri al establishmentului uh, nostru, care au dat dovadă de dispreț până acum față de votul nostru. Am văzut ce s-a întâmplat cu atitudinea noastră față de Danemarca, față de Irlanda, când nu sunt de acord, îi face să votați din nou. Și pot să vă spun ce se va întâmpla. Vom avea o nouă extindere cu articolului 50 și poate vom depăși uh, din nou și momentul alegerilor europene și vom lupta în, această, în aceste alegeri politice. Și dacă suntem forțați să avem un al doilea referendum, s-ar putea să fiți surprinși, pentru că britanicii poate sunt pasivi, poate întârzie foarte mult, dar dacă sunt uh, împinși contra peretelui, sunt în stare să devină adevărați lei și dacă va trebui să ne luptăm pentru un al doilea referendum, atunci vom avea o majoritate și mai mare decât la primul. Gruppo... În numele grupului Europa Națiunilor și Libertății, În numele grupului Europa Națiunilor și Libertăți are cuvântul domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte. Doi ani și jumătate de uh, mascaradă politică bazată pe o premisă greșită, și anume că nu poți uh, părăsi Uniunea Europeană fără un acord. De fapt, nu era menit să fie, de la bun început era clar că nu avea să fie un acord. O vede, am văzut-o pe doamna mei venind la Bruxelles, ă, aj, ă, ajungând la un acord pe care nimeni nu-l, nimeni nu-l dorește. Cei care vor să rămână în Uniunea Europeană nu-l vor pentru că nu vor să plece, iar cei care vor să plece din Uniunea Europeană nu-l consideră suficient de bun. Uh, ceea ce își dorește Uniunea Europeană este să uzeze adversarul, respectiv uh, Regatul Unit, pentru a-i convinge pe oameni să voteze invers. Pentru prima dată mă găsesc uh, în acord cu domnul Verhofstadt. El a spus cum să, uh, să deschidem acest blocaj din Parlamentul Britanic, votând pentru ceva pozitiv. Aveți dreptate doamna May între, are trei zile să vină cu un plan B. Uh, adevărul este că, și vestea bună este că avem um, un plan B, să abrogăm act, actul din 1972 de aderare la Uniunea Europeană și să părăsim Uniunea Europeană și să uh, adaptăm uh, zecile de mii de reglementări uh, europene la uh, propriile noastre nevoi, pe proprii noștri termeni. Parlamentul britanic are oportunitatea de a se răscumpăra dacă trădează rezultatul referendumului uh, va distruge cea mai rămas din încrederea în sistemul nostru democratic, care nu e foarte mare. Pot schimba lucrurile dacă vor, pot uh, lua inițiativa, pot uh, să nu vă mai întrebe pe dumneavoastră cum uh, putem noi să plecăm din Uniunea Europeană, ci să vă spună cum vom pleca. Vă pot spune că poporul britanic nu se va preda niciodată. La parola Onorevole Dodds, non iscritta. De cuvântul doamna Dodds, de la neînscriși. Domnule președinte, le mulțumesc reprezentanților Comisiei și Consiliului pentru contribuție. Aseară, în Camera Comunelor, deputații au acționat în numele poporului britanic și în mod uh, decisiv au uh, respins proiectul de acord de retragere. Au făcut-o apărând integritatea Uniunii noastre britanice, au apărat poziția constituțională a Irlandei de Nord, unitatea Marii Britanii ca piață unică și dreptul Marii Britanii la un viitor independent în afara Uniunii Europene. Deja în această dimineață aici văd că există confuzie în legătură cu poziția juridică din Marea Britanie. Se vorbește mult despre o extindere a articolului 50 sau despre organizarea unui alt referendum. Să lămuresc lucrurile. Poziția juridică e ca Marea Britanie să părăsească UE pe 29 martie 2019. Acesta este singurul element uh, clar juridic din această încurcătură. De asemenea, s-a vorbit mult despre propunerea cu privire la backstop, dar multe discuții dezinformate um, și aici UE ține uh, morțiș să obțină ce vrea. Noi, DUP-ul, nu ne dorim o frontieră controlată, însă intransigența Dublinului a liderilor europeni care au cerut tot timpul acest backstop nu ne mai lasă nicio opțiune au uh, refuzat să facă modificări juridice la acordurile de retrage și astfel instituțiile europene au provocat votul de ieri, l-au făcut să ajungă inevitabil. Toate părțile au spus că nu are cum să existe o frontieră controlată, indiferent ce se va întâmpla. Acum ar trebui să ne întreptăm energia către o negociere benefică și pozitivă, care să reducă toate fricțiunile și uh, să ducă la dispariția tuturor frontierelor fără acest backstop controversat. Până la urmă, asta e soluția și asta a fost întotdeauna soluție. Doar așa se poate debloca situația și se poate progresa. Următorul vorbitor în numele PP, domnul Brock. Domnule președinte, doamnă reprezentant al Consiliului, domnule vicepreședinte, dragă Michel Barnier, dragi colegi. În această dezbatere, dar și din uh, declarațiile uh, din capitale, rămâne mm, clar un lucru. 27 uh, de state membre sunt de acord, în Regatul Unit nimeni nu e de acord cu nimic. Noi ne menținem unitatea și integritatea pieței unice trebuie, va fi apărată. Al doilea punct. Ieri s-a mm, reunit o coaliție a opozanților, care din punct de vedere al conținutului n-au nimic de a face unii cu ceilalți. Cei care își doresc cel mai dur tip de Brexit posibil și cei care vor să rămână în Uniunea Europeană. Theresa May nu mai este în situația de a putea găsi o soluție constructivă acum, după 2 ani, să spui că vei discuta cu opoziția, e cam cu 2 ani prea târziu. Și mi se pare important ca din Parlament să vină o propunere. Din Parlamentul Britanic trebuie să vină o soluție constructivă. După aceea putem discuta despre ea. Domnul Corbyn a spus că își dorește o uniune vamală. Bun, dacă vrea asta, să facă propunerea și să-și găsească o majoritate. Nu e o problemă pentru noi cred că um, ar fi foarte binevenit să găsim o soluție. Deci dacă există o soluție constructivă, vă rog să veniți cu ea. Însă uh, trebuie să puneți capăt uh, luptelor uh, între partide și ambițiilor politice care au făcut imposibilă ajungerea la o majoritate a mai multor partide împreună. Mulțumesc! La parola Are cuvântul domnul Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Acesta este un moment uh, istoric și știm întotdeauna că istoria ne ia prin surprindere. Când am început mandatul în 2014, nimeni nu putea să prevadă că astăzi vom avea o astfel de dezbatere, nici în 2016, când am discutat despre rezultatul neașteptat al referendumului britanic a fost nevoie de peste 900 de zile ca Parlamentul uh, Britanic să ajungă la o decizie hotărătoare. Luni de nesiguranță, de incertitudine și acum nu știm exact ce se va întâmpla pe viitor. Însă un singur lucru e sigur. A început numărătoarea inversă. Peste 30 de zile această națiune urmează să iasă din Uniunea Europeană. Votul de ieri ar trebui să fie un semnal de alarmă, să ne trezească pe toți. Putem discuta despre răspunderea guvernului, despre cum elita practică a ajuns să amaneteze viitorul unei națiuni întregi. E clar că au eșuat uh, în alți reprezentanți politici. Însă acum nu e momentul să insistăm noi că avem dreptate și nu e momentul pentru represalii. E momentul să acționăm responsabil în interesul celor mulți și nu a câtorva. Britanicii vor fi cei care vor pierde noi, cele 27 de state membre care am fost unite la negocieri, trebuie să fim flexibili pentru a debloca uh, situația și pentru a oferi soluții pragmatice și pentru a reduce cât mai mult pagubele. Puteți conta pe socialiști și democrați și nu vom uita că în ultimii 40 de ani Marea Britanie și-a dus o contribuție enormă la proiectul nostru european comun. Ne va fi dor de uh, expertiza colegilor noștri britanici, însă asta e viața. Trebuie să ajungem la un rezultat și de aia e nevoie de certitudine. Trebuie să știm ce vrea clar Marea Britanie. E nevoie de un semnal clar. Poate că de aia e nevoie de un vot al poporului. Da, s-a vorbit despre preluarea înapoi a controlului. În aceste vremuri nimeni nu mai poate să spună că oamenii nu știau ce votează de fapt. Nu vrem să ne amestecăm în politica internă a britanilor, însă orice decizie de a rămâne e binevenită. 140 de colegi mi s-au alăturat și au scris o scrisoare deschisă cetățenilor britanii săptămâna asta pentru a le arăta clar tuturor că dacă vreți să rămâneți, vă primim înapoi cu brațele larg deschise. Mister... Mister Weidenholzer, there is a blue... Domnule Weidenholzer, aveți un cartonaș albastru, acceptați? Nu, mulțumesc. Onorevole Smith. Smith. domnule președinte, dragi colegi, bună dimineața. Uh, îmi pare rău că trebuie să suportați uh, aceste prostii. Dar, de fapt, trebuie să vă dați seama că Regatul Unit nu este chiar atât de unit uh, și administrația este și mai puțin unită, din păcate reprezint uh, Scoția și poziția noastră este foarte clară. Noi dorim să rămânem. Am votat asta, dorim să rămânem în această familie de națiuni. Dragi colegi, dumneavoastră trebuie să respectați Regatul Unit, să respectați uh, Constituția și legile de acolo, așa cum o fac eu. Poziția noastră a scoțienilor este clară. Nu există un Brexit bun. Asta înseamnă o veste proastă pentru noi, pentru Europa, pentru Regatul Unit. Munca mea nu este aceea de a atenua Brexitul, ci de a-i pune capăt. Și îmi pare rău că mulți colegi din Regatul Unit, din uh, toate partidele, lucrează pentru a încerca să uh, facă un pic de ordine în acest proces. Deci, două comentarii. În primul rând, avem nevoie de mai mult timp, îmi pare rău, dar asta este realitatea. Dacă doriți să ne păstrați, avem nevoie de mai mult timp pentru a reuși. Un referendum ar putea fi o soluție pentru acest proces, dar avem nevoie de timp pentru asta și guvernul britanic uh, s-ar putea să înceapă să ascultă și alte voci decât doar pe a lui. În al doilea rând, cetățenii. Prea mulți uh, oameni pe continentul european se simt înfuriați acum. Uh, Uh, britanicii care se află în Europa și europenii care se află în Regatul Unit. Trebuie să lucrăm cu ei pe termenii referitor la drepturile cetățenilor. Uh, toate acestea trebuie să fie clare pentru cetățeni pentru a avea siguranță în viața lor de zi cu zi, pentru că se simt victimele și prizonierii unui proces pe care nu îl controlează. Și de altfel, față de toți acești cetățeni aveam o datorie clară. Comisia a făcut foarte mult pentru a încerca să garanteze aceste drepturi, dar în lipsa uh, unui acord clar din partea guvernului britanic, noi trebuie să reacționăm și să garantăm aceste drepturi chiar acum. Iată două măsuri care ar putea să ne scoată încet încet din acest impas. Însă mă tem că soluția nu va veni de la Westminster, va, Westminster va trebui să intervenim chiar noi. Mulțumesc! Mr. Smith, there is a blue card for... Domnule Smith, aveți un cartonaș albastru. Sunteți dispus să răspundeți? De la cine e? I will not give Mr. Coburn any more oxygen. A, domnului Coburn nu trebuie să-i mai dau apă la moară. Are suficient. Onorevole Spinelli. Doamna Spinelli. Doamnă Spinelli, domnule președinte. Perspectiva uh, lipsei unui acord uh, în ceea ce privește Brexitul ar fi uh, uh, un mare risc asupra acordului din Vinerea Mare. Până la urmă, cetățenii irlandezi ar ajunge să se pronunțe. Însă și cetățenii europeni din UE ar avea de suferit și britanicii din UE, deși pentru ei uh, viitorul e întunecat. Uh, dacă nu va fi un, atra, un acord de retragere, nu vor mai avea niciun drept legat de libertatea de circulație. Ar ajunge, practic, să trăiască în iadul nesiguranței juridice. Cu greu poți să spui cum să ieși, practic, din uh, această încurcătură creată de guvern fără să cer din nou părerea poporului. Dacă se va confirma acest no deal, Comisia și Parlamentul vor trebui să facă tot posibilul pentru a menține măcar dreptul de reședință al cetățenilor britanici în UE recomandând alinierea procedurilor naționale la cele mai bune practici care deja există în anumite state membre. Deci trebuie să le garantăm acestor persoane libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Mai grav este însă cazul uh, celor 3 milioane de cetățeni europeni din Marea Britanie. Aceștia vor deveni victime deja s-a întâmplat asta cetățenilor din țările terțe. Vor deveni victimele unei uh, atmosfere ostile promovate de conservatori din 2012. Promisiunile doamnei May vor putea fi revocate practic uh, instantaneu de Camera Comunilor și doar un acord, un tratat internațional care să protejeze drepturile înscrise în acordul de retragere le-ar oferi acestor persoane certitudine juridică. Așa numitul ring fencing, deci această protejare a drepturilor e posibilă doar dacă Uniunea Europeană, dincolo de protejarea unilaterală a cetățenilor britanici din UE, va condiționa negocierile viitoare de un acord preliminar între UE și Marea Britanie care să ocrotească și să îmbunătățească acest capitol referitor la drepturi din acordul de retragere. Și de aia e important să acordăm mai mult timp Marii Britanii acum. Și în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc în mod special, chiar în mod special domnului Barnier La parola all'onorevole Atkinson. Are cuvântul acum doamna Atkinson. Uniunea Europeană e cam uh, disperată astăzi, am senzația, nu? Uh, de asemenea, doamnei mei, Carpe Diem, aș dori să uh, le mulțumesc domnului Barnier, domnului Verhofstadt, uh, pentru că sprijină, de fapt, atât de uh, bine Brexitul. Țineți-o tot așa. Noi suntem uh, GB, uh, GBPLC, nu suntem uh, o filială a Parlamentului European. Suntem Parlamentul Britanic, avem uh, un uh, guvern, avem uh, Parlament, însă 17,4 milioane de oameni au spus că vor să iasă din Uniunea Europeană. Uh, împreună și merităm mai mult împreună cu Regatul Unit, cu cei din Commonwealth. Putem să uh, facem comerț. Vom uh, putea și asta vom și face să uh, facem uh, Marea Britanie din nou mare. Împreună vom face Marea Britanie mare din nou. Make Britain great again. Da, deci să ieșim și să make Britain great again. Urmează acum timp de două minute domnul Kelly. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. S-au spus foarte multe astăzi aici, astăzi. Ceea ce vreau să spun eu este că votul de aseară din Camera Comunelor a fost uh, dezamăgitor, dar uh, era previzibil. Am simțit asta încă înaintea votului. Unitatea uh, celor 27 de state membre este de admirat. Domnul Barnier a făcut o muncă excelentă și toți cei implicați în acest proces și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Arlene Foster a făcut niște comentarii ieri. Spunea că nu e nevoie de backstop pentru că niciodată n-am avut o frontieră dură acolo. Să încercați să spuneți asta celor care au fost uciși traversând frontiera care au fost uh, uciși de soldați și victimelor violenței și a actelor teroriste. Trebuie să spun că toate acestea nu ne ajută și din cauza violenței am ajuns la acordul din Vinerea Mare. Și pentru a mulțumi doamnei Teresa May, domnului Barnier și dumneavoastră în general, pentru că în acordul de retragere s-a pus tot ce trebuie pentru a ne asigura că acest acord din Vinerea Mare va fi respectat și că pacea poate continua în zonă. Aș vrea să uh, spun de asemenea colegii mele Martina Andersen că nu este momentul să cerem acum un referendum pe unitatea irlandeză. Uh, nu este poziția guvernului britanic, nici ceea ce porporul irlandez dorește, chiar dacă uh, pot aspira la acest lucru. Și știm că această chestiune este, uh, creează diviziuni la momentul acesta, ceea ce nu ne dorim. Se spune acum că nu va exista un acord, că pregătirile sunt în curs pentru cazul în care acesta va fi rezultatul. Eu cred însă că este important ca Regatul Unit să ia o decizie. Pentru că nu asta este ce își doresc. E clar că uh, cetățenii britanici nu își doresc acest lucru și dacă li se oferă oportunitatea, o vor arăta. Deci cred că e nevoie de o clarificare în ceea ce privește acordul de retragere, retragere și cel mai rațional lucru ar fi să-i consultăm pe cei care au votat pentru Brexit, poporul britanic, și să-i întrebăm dacă asta este într-adevăr ceea ce își doresc. Cred că vor răspunde cu claritate că nu. Mulțumesc! Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum uh, domnului Danț pentru două minute. Oh, really? Thank you. Uh... Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Haideți să <laughs> înțelegem de ce am venit aici. Interesele Partidului Conservator ne-au adus aici în situația de astăzi și credem cu fermitate că acest guvern uh, are zile numărate. Însă asta e o discuție care trebuie să aibă loc în Marea Britanie. Indiferent de ce partid va fi la putere, în ceea ce privește Brexitul, vor trebui să facă față aceste opțiuni. Fie te îndepărtezi de structurile europene și distrugi locuri de muncă, șansele oamenilor, protecția mediului, fie rămâi în structurile Uniunii Europene și îți pierzi orice cuvânt de spus în legătură cu toate aceste lucruri importante. Asta e opțiunea. Însă niciuna din aceste două opțiuni nu e corectă pentru nicio țară și cu siguranță nici pentru Marea Britanie. Însă aș vrea să vă transmit un mesaj de speranță astăzi. Marea Britanie, din cauza atitudinii responsabile a celor din față ța mea, am ajuns acum să avem cea mai mare mișcare pro-europeană de pe continent. Milioane și milioane de oameni sunt acum pregătiți să apere valorile europene și să vorbească clar și fățiși de ce suntem mândri de realizările Uniunii Europene. Vom apăra libera circulație, vom apăra structurile uh, care ne au oferit ce ne oferit nu doar generațiilor actuale, ci și celor viitoare. Și toate prostiile tabere adverse au ajuns să fie cunoscute. Nu există o majoritate pentru un nou deal. Însă, indiferent dacă vom avea un nou guvern, un nou referendum sau dacă se va găsi sau nu o majoritate în Parlament pentru o altă cale, noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de mai mult timp. Dragi colegi, nu lăsați partea logistică să fie mai importantă decât cea politică. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. De prietenia dumneavoastră doamnă scott un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Am urmărit votul istoric de ieri seară de aici, de la Strasbourg, împreună cu colegi de pe continent, foarte îngrijorați de criza britanică. Mulți speră că vom găsi o, o o cale să rămânem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru sprijin. Brexitul este o, un eșec al leadership-ului. Theresa May nu a răspuns la nevoile țării sale, ci numai la nevoile propriului partid. Jeremy Corbyn sau uh, a eșuat în uh, datoria sa constituțională de a se opune Brexitului. Însă Brexitul este și un eșec al solidarității. To- generațiile mai vârstnice au uh, ignorat visele tinerilor. Um, o serie întreagă de cetățeni au fost ignorați. De exemplu, cei care trăiesc în afara Regatului Unit acum că complexitatea și costul Brexitului au devenit clare, avem dreptul să spunem ce ne dorim pentru țara noastră. Guvernul este blocat este, um, și este clar că decizia trebuie să se întoarcă la popor. Thank you. For two minutes, Mr. González Pons. Domnul González Pons, două minute. Dragi colegi, după votul de ieri, un lucru e clar. Camera Comunelor a respins acordul semnat de guvern dar nu știu încă ce vor. Avem uh, majorități pentru două voturi negative, dar nu pentru unul pozitiv. După luni de aspirații și minciuni, Iată, a sosit momentul ca Parlamentul Britanic să accepte realitatea. Brexitul nu este o problemă europeană, ci una a britanicilor. De aceea, vă rog, găsiți o soluție. Toată lumea dorește să aibă cea mai bună relație posibilă cu Regatul Unit, dar nu la orice preț. Suntem prieteni, suntem aliați, însă ceea ce nu se poate aștepta de la noi este să renunțăm la principiile noastre și asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că a fi membru al Uniunii Europene nu este o decizie de natură economică, ci o decizie de viață. Suntem o comunitate de valori bazată pe statul de drept și pe tratate. Nu este vorba de o relație comercială. Guvernul britanic a creat această problemă și guvernul britanic este cel care trebuie să o și rezolve. Iar noi, Parlamentul European, suntem dispuși să semnăm acordul atunci când va ajunge în mâinile noastre. Însă suntem de asemenea dispuși să mergem mai departe fără el. Până astăzi am crezut că Brexitul este reacția la o criză europeană, însă astăzi știm că e vorba de reacția la o criză în politica britanică. Și ieri a fost foarte clar că nu există o majoritate pentru un Brexit cu acord și nu există o majoritate pentru un Brexit fără acord. Deci cel mai bun lucru de făcut ar fi să menținem calmul și să mergem mai departe. Iar pentru domnul Farage, indiferent unde se află acum. Cu tot respectul, vreau să-i spun următoarele. Vă rog să fiți foarte atent, pentru că ați văzut uh, ce s-a întâmplat cu războiul mondial. A fost un astfel de război și, grație lui Dumnezeu, uh, britanicii au câștigat, toată lumea a învățat lecția, dar poate că domnul Faraj nu a făcut-o. Mm. Domnule González Pons, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Etheridge. Doriți să-l așteptați? Nu, bineînțeles că nu. Did you say no? Ați spus nu, mă scuzați, spune președinta. Da, am să merg să fac un control la uz. Domnul González Pons a spus că nu, mulțumesc pentru claritate. Domnule Etheridge, părăsiți sala? Foarte bine. Și acum Doamna de Lange pentru două minute. Yes, thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Trebuie să vă spun că aseară când am urmărit dezbaterea din Camera Comunelor. E un parlament cu o tradiție, cu un trecut pe care îl respectăm enorm. Deci văzând discuția de acolo, mă gândeam, Doamne, toți oamenii ăștia nu știu ce vor, dar ce discursuri minunate țin despre asta așa ca domnul Fănaș, de fapt, care chiar și în această dezbatere de o oră și jumătate despre Brexit, deci Brexitul e rezon d'etre pentru domnul Farage. Ă, până la urmă n-a mai rămas aici, așa a ținut discursul, l-a pus pe YouTube și a părăsit sala. Asta face el întotdeauna, domnul Farage. Însă ce e a lui, a lui. Știe ce vrea. Ceea ce vrea el e un Brexit fără nicio înțelegere, cel mai dur, deci peste el. Pentru a distruge sistemul de sănătate, pentru a distruge locurile de muncă ale oamenilor obișnuiți și pentru a crea un paradis al bancherilor, un paradis de necontrolat al bancherilor. Ascultând după aceea dezbaterea din Parlamentul European în această dimineață, văd că de la colegi aud o altă atitudine. Haideți să stăm și să ne gândim, să vedem la ce ne putem gândi, să găsim o majoritate și soluție. Domnul Corbyn spunea că preferă o Uniune Vamală de ce nu vine cineva cu un amendament în Camera Comunelor care să susțină acest lucru și să vadă cât sprijin obține pentru așa ceva. Uniune Vamală ar fi cea mai bună soluție dacă, din păcate, britanicii vor să iasă din Europeană pentru a menține locuri de muncă pe ambele maluri ale canalului și pentru a găsi o soluție viabilă. Dragi colegi, am intrat în politică aici și la Westminster nu doar pentru a ține discursuri, ci pentru a ne pune pe treabă, pentru a crea majorități și găsi soluții. Deci haideți să ne punem pe treabă. Mulțumesc frumos! Thank you. Colleagues, I now move to... Mulțumesc, dragi colegi. Începem acum procedura cash de ai. Dacă respectați cu toții minutul acordat, vor interveni foarte multe persoane. Domnul Kirțos. Thank you. Mulțumesc. Prietenii britanici sunt într-o stare de confuzie politică în ceea ce privește Brexitul. Ar trebui să venim cu o abordare creativă. Întâi ar trebui să le oferim britanicilor mai mult timp ca să se hotărească ce vor. Apoi, în cazul în care decid că nu vor un um, hard Brexit, uh, și se gândesc că pot participa la o uniune vamală sau la piața internă, ar trebui să acceptăm asta pentru că până la urmă și noi am făcut uh, greșeli mari care au făcut ca britanicii să voteze pentru Brexit. Uniunea Europeană are nevoie de Regatul Unit și mi se pare că în fiecare, pe zi ce trece devine din ce în ce mai clar că și Regatul Unit are nevoie de Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Signora președintă. Doamna președintă, o majoritate negativă a făcut ca Regatul Unit să intre într-un uh, tunel întunecat al confuziei, al crispării și societatea uh, britanică devine și mai divizată decât niciodată din punct de vedere politic, social, teritorial și așa mai departe. Parlamentul uh, nu poate dezbate la infinit care este articolul aplicabil pentru ca societatea britanică să iasă din acest labirint în care a intrat în urma unui referendum uh, Ah, și dorește să rezolve cu alt referendum. Eu uh, susțin uh, milioanele de britanici care au dat dovadă de curaj și rezistență, pentru că minciuna și demagogia naționalistă și populistă au făcut asta. Domnule Barnier, este de admirat unitatea uh, noastră și trebuie să transmitem un mesaj care să liniștească cetățenii, un mesaj de garanții și ușor de înțeles pentru toți cetățenii, pentru toate persoanele care se tem cel mai tare de impactul incertitudinii oamenii în viețile lor zilnice. Mulțumesc! Domnul Iurec, vă rog. Przewodnicząca, panie i panowie posłowie, kryzys. Doamnelor și domnilor, criza democrației europene e ceea ce vedem și în acest for. Vorbim despre dialog și pluralism, însă văd că acum nu mai se dorește să răspundă la cartonașele albastre, deci nu mai vreți să discutăm între noi. Europa e cu ochii pe noi. Criza pe care o vedem e peste tot. În Germania, prezența la vot și sprijinul pentru cele două partide majore e în scădere, în Franța la fel. deși Parlamentul e foarte admirat uh, în străinătate, uh, pe străzile din Franța nu prea e apreciat. Deci chiar nu prea înțelegeți ce se întâmplă. Dacă vreți, într-adevăr, să apărați cooperarea europeană, dacă vreți ca europenii să colaboreze între ei, e momentul să ne schimbăm politicile, deoarece aceste politici au făcut pe britanii să se simtă amenințați. Integrarea, armata europeană, moneda comună, cu cât ne schimbăm mai bine, cu atât Europa are mai multe șanse. Domnul Hagio Gheorghiu are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest parlament a discutat cu Parlamentul Britanic și și-a exprimat clar pozițiile. Ce pot să vă spun este că acest rezultat nu este numai o înfrângere pentru guvernul britanic, ci a fost o înfrângere de-a lungul anilor pentru uh, conservatori și pentru mm, politicieni în general. Cred că trebuie să numim uh, ceea ce ne-a adus uh, astăzi aici și ce, cel care trebuie numit este David Cameron. Nu suntem uh, jucători de noroc, nu jucăm un joc. Avem de-a face cu o situație crucială. A avut loc acest referendum. Trebuie să fim uh, precaut când vorbim despre uh, decizii care vor avea un impact asupra vieții oamenilor timp de generații. Domnul Peterle. Mulțumesc, doamnă președinte. Au loc uh, multe evoluții negative și asta afectează atât Uniunea Europeană cât și Regatul Unit. Sunt de acord cu dumneavoastră. Oamenii au fost induși în eroare, li s-au uh, servit povești și minciuni, iar acum uh, plătim prețul populismului. Britanicii știu ce înseamnă acordul și ce înseamnă să, ce ar putea însemna să rămână în Uniunea Europeană. Care sunt scenariile acum? Fie rămânerea în Uniunea Europeană, fie um, părăsirea Uniunii Europene fără acord. Ce se va întâmpla dacă nu avem acord? Mulți cetățeni britanici vor uh, cere cetățenie într-un stat european. Eu sprijin mai multă Europa. Domnul Tarabella. Aș vrea să îi răspund domnului Kamal, însă liderul conservatorilor britanici a părăsit sala și domnului Farage, dar și dânsul a plecat pentru că îl interesează să facă cir la plenară, dar dezbaterea nu îl interesează. Nici uh, domnul Cameron, care n-a avut responsabilitate față de Brexit uh, și uh, i-a făcut ostatici pe cetățenii săi. Aș vrea să-l salut pe domnul Barnier și echipa sa are dreptate atunci când spune că acordul acesta de 600 de pagini este cel mai bun compromis cu putință. Problema și am să o citez pe Margaret Thatcher. Nu mi se întâmplă prea des uh, să fac acest lucru, dar cred că nu există alternativă. Singura alternativă este că situația haotică de astăzi am putea profita acordând mai mult timp și uh, dincolo de populiști în Regatul Unit sper uh, să triumfe cei rezonabili și cetățenii și economia au interesul ca Regatul Unit să rămână în Uniune, deci din punctul meu de vedere cred că nu, va mai, nu se va mai face Brexitul. Mulțumesc! Domnul Starvati. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că uh, acordul pe care l aveam a eșuat, știm că un Brexit fără niciun fel de garanții ar fi uh, catastrofal, problema Irlandei nu ar fi rezolvată. Ce mai rămâne de făcut este să mai fie întrebat toată poporul. Îmi veți spune, dar a fost deja întrebat. Nu e democratic să îi întreb din nou. Nu, democrația este uh, puterea poporului și nu să uh, persiști în eroare. Deci, cred că poporul trebuie întrebat dacă dorește să mai intre odată negocieri cu Parlamentul, Consiliul, Comisia. Aș dori să adresez o, un apel sincer către acest Parlament. Nu trebuie să fim aroganți când negociem uh, pentru că, cum am fost până acum, tot ce am auzit din acest Parlament a fost așa le trebuie uh, britanicilor. Trebuie însă să ne întrebăm le de ce au nevoie britanici? Asta trebuie să ne ghideze. Urmează domnul Flanagan, spune doamna președinte. Uh, Primul lucru care trebuie spus și cu care nu prea e de acord domnul Kelly e să revenim la ce spunea Arlene Foster, că nu există, n-a existat niciodată o frontieră controlată în uh, Irlanda de Nord. Unde era Arlene Foster când uh, nu era frontiera? Poate ea n-a văzut-o. Poate că nu oprea, însă frontiera exista. Acum, în ceea ce este extinderea articolului 50, uh, problema e că ne îndreptăm practic către un dezastru. Uniunea Europeană trebuie să stabilească exact cum anume va ajuta economia irlandeză și mai ales uh, agricultorii irlandezi. Am auzit uh, că domnul González Pons spunea că nu e problema Europei, da, nu Europa a cauzat asta, da, e un argument puternic din partea unora. Însă e problema noastră acum. Noi, Republica Irlandeză, suntem membri ai Uniunii Europene și asta ne afectează mai foarte tare. Deci să spui că nu e o problemă europeană e greșit. Vă rog să vă schimbați atitudinea. Domnule Barnier, dumneavoastră trebuie să vă spun că inițial mă îngrijora ce trebuia să faceți, însă ați făcut o treabă minunată, v-ați menținut calmul de-a lungul negocierilor, deci ați fost extraordinar. Președinte, îl întrerupe cuvântul, uh, acum îl va avea domnul Hotmark. Doamna președintă, în primul rând, în ceea ce privește colegii UKIP, din câte am înțeles, nu au nici măcar un loc la Westminster. Nici uh, un fotoliu de parlamentar ales uh, de poporul britanic la Westminster pentru a vedea ce să facă cu viitorul Regatului Unit. Și cred că asta ne spune multe domnule Faraj și ceilalți, cred că ar trebui să mulțumiți Uniunii Europene, pentru că fără ea nu ați fi avut niciun reprezentant parlamentar nicăieri. În al doilea rând, în ceea ce privește prietenii noștri britanici și cei care se ocupă de aceste chestiuni la Westminster. Dacă doresc uh, extinderea timpului, dacă doresc timp de reflexie, dacă doresc să se întoarcă în UE, trebuie să le spunem că sunt bineveniți. Mulțumesc, doamna Grapini, acum doamnă președintă domnule comisar dragi colegi s au spus foarte multe lucruri aici este un subiect extrem de important. cred că rezultă că avem o majoritate aici în parlamentul european care dorim ca marea britanie să fie aici. vreau să felicit negociatorul a făcut tot ce trebuie problema nu este la noi problema este în marea britanie și eu sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu cetățenii europeni cu concetățenii mei care trăiesc acolo sunt îngrijorată ce se va întâmpla cu cetățenii britanici care trăiesc în uniunea europeană europeană și de asemenea sunt îngrijorată de relațiile comerciale. eu cred că trebuie să continuăm uh, negocierile dar marea britanie prin reprezentanții nu prin populație pentru că populația își dorește în majoritate să fie în uniunea europeană. am fost în londra am fost în birmingham am discutat cu cetățeni cu oameni de afaceri toți doresc să rămână în uniunea europeană dar responsabili sunt oamenii politici care dezinformează și am văzut recent un membru al parlamentului european din partea dreaptă când făcea reclamă să ne instige că dacă va și marea britanie vom plăti noi din buzunarele noastre pensii eurodeputaților britanici. fals! se încheie. îi dau cuvântul domnului timmermans. Thank you very much, Madam President. Um, Mulțumesc, doamnă președintă fără rezistența poporului britanic în momentele dificile, probabil că nu ne-am mai fi aflat aici. Și țara mea mulțumește pentru că soldații ne-au adus, ne adus libertatea. Și este o legătură indisolubilă între Regatul Unit și Europa. Și indiferent că Regatul Unit va rămâne sau nu în Europa, va fi o parte a Europei, într-un fel care ne va hotărâ destinul comun. Însă mă întristează să văd Regatul Unit atât de divizat cum este astăzi diviziune uh, cauzată de Brexit și care paralizează societatea britanică. Eu voi fi întotdeauna recunoscător nu doar pentru libertatea noastră, ci și pentru profesorii pe care i-am avut uh, britanici și care m-au învățat literatură, artă, care m-au învățat uh, limba lor. Și asta nu se va schimba indiferent ce se va întâmpla. Un lucru însă vreau să fie foarte clar față de ceea ce s-a spus aici de către domnul Kamal și domnul Faraj. Eu nu m-am întâlnit cu domnul Barnier uh, la comisie și n-am găsit la domnul Barnier, nici la cei 27 reprezentanți a statelor membre, nicio atitudine de uh, a dori să pedepsească Regatul Unit pentru că părăsește Uniunea. În negocierile prin care am trecut, atitudinea la toate capitalele europene și în Comisia Europeană a fost aceea de a dori să facă cât mai puțin rău cu putință în acest proces. Însă, haideți să nu ne imaginăm că acest proces va fi unul fără niciun fel de rău, pentru că Brexitul va provoca probleme Uniunii Europene, Regatului Unit și este responsabilitatea noastră comună să limităm acest rău cât mai mult cu putință ce se va întâmpla în următoarele săptămâni, luni sau poate ani de zile, asta o vor hotărâ britanicii. Și, în primul rând, Camera Comunelor este cea care va avea această dezbatere. Noi va trebui să ținem cont de ceea ce va spune Regatul Unit indiferent de ceea ce gândim noi și niciodată n-am ascuns că, bineînțeles, aș prefera ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană, însă asta nu depinde de noi, depinde de poporul britanic, de politicienii britanici să hotărească. Și încă un lucru pe care aș vrea să spun cu claritate, referindu-mă la comentariul domnului Kamal, care vorbea despre piața internă și alte elemente ale UE. Sincer, nu cred că puteți să spuneți voi părăsi Uniunea Europeană, dar am să-mi iau din ea tot ce îmi place mie, indiferent ce, asta înseamnă, ce înseamnă asta pentru Uniunea Europeană. Cred că noi, politicienii, statele membre, instituțiile, avem obligația de a menține elementele esențiale a ceea ce înseamnă să fii parte a Uniunii, și anume integritatea celor patru libertăți, integritatea pieții unice. Și acest lucru nu se mai poate negocia. Ceea ce mă surprinde, de asemenea, este visul domnului Faraj, visul independenței, care îl face să nu țină cont deloc de importanța absolut esențială a acordului din Vinerea Mare pentru pacea în Europa. Pentru că e clar, e limpede ca apa pentru Comisia Europeană că avem o responsabilitate comună în calitate de europeni să ne asigurăm că pacea se menține pe insula Irlandei și pentru această pace. Pentru această pace. Din punctul nostru de vedere, este esențial să nu existe o frontieră dură în Irlanda. Și tocmai de aceea avem nevoie de backstop. Nici acest lucru nu este negociabil. Și e de-a dreptul tulburător, e încurajator pe de o parte că avem această solidaritate europeană, o solidaritate pentru că nimeni în cele 27 de state europene nu va Uh, ceda în ceea ce privește Irlanda. Însă este tulburător că atât de multe persoane la Westminster nu își dau seama care sunt valorile esențiale ale acestui acord și sunt dispuși să sacrifice pacea și stabilitatea în Irlanda pentru a-și realiza visul. Să nu mai vorbim de uh, locurile de muncă pierdută, de investiții, de oportunități și așa mai departe. Ar fi fost bine că în această campanie care a dus la Brexit și pe care respectăm, dacă s-ar fi spus vă iubim atât de mult încât mm, nu ne pasă că se vor pierde locuri de muncă, că se vor pierde investiții și așa mai departe, că nu ne pasă că va veni haosul după aia. Pur și simplu vrem asta, indiferent de consecințe. Asta ar fi fost o atitudine sinceră și corectă în campania pentru Brexit. Oricum ar fi, așteptăm decizia de la Westminster și vom lucra mai departe, așa cum am făcut-o și până acum, pentru a face cât mai rău, mai puțin rău cu putință, indiferent de soluția care ne va fi propusă. Domnul Kamal a vorbit despre Eagles. Și aș vrea să-l citez aici Rolling Stones. Nu poți să obții întotdeauna ceea ce vrei, dar dacă încerci, uneori s-ar putea să obții. Mulțumesc. Da, poate că ar trebui să și cântăm aici. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și am să dau acum uh, cuvântul Consiliului, doamna Ciot. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. În mod evident, trebuie să uh, ne menținem speranța că procesul parlamentar din Regatul Unit va duce la un rezultat ce să permită retragerea ordonată din Uniunea Europeană și trebuie să sprijinim cât putem acest proces. În cazul în care acest uh, scenariu va deveni realitate, trebuie să ne dăm seama că acordul din 25 noiembrie va fi fost numai un prim pas într-un proces îndelungat. Va trebui să uh, monitorizăm cu atenție implementarea acordului de retragere